Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Martin Schulz, 5 minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Parlamentul European a pregătit rare ori uh, ședințele Consiliului European în condiții de uh, criză. Este o întâlnire istorie istorică. Se iau decizii în legătură cu viitorul acestei uniuni. Am uh, citit o propoziție foarte interesantă într-un ziar german în această săptămână. Lipsa de încredere în Uniunea Europeană pentru că nu există încredere în Uniunea Europeană pentru a găsi soluții. Cetățenii europeni nu au încredere în Uniunea Europeană și nu au încredere în guvernele lor să găsească o soluție. Parcurgem o criză foarte serioasă, lipsa de încredere în proiectul european. Problemele noastre au fost cunoscute de multă vreme Problema este cum o să le abordăm, cu mult curaj sau cu slăbiciune? Sau o să cedăm în fața acestor greutăți? Cred că este un mesaj nepopular pe care îl transmitem în Europa, însă trebuie să o spun pentru că sunt convins că am dreptate. Nu e nevoie de mai puțină Europa, ci de mai multă Europa. E nevoie de mai mult curaj și de resurse pentru a depăși această criză. De ce e nevoie de mai multă Europa? Sunt două chestiuni care reprezintă miza. Șefii de stat și uh, de guvern trebuie să își recapete controlul. Dacă nu iau hotărârile, care se impun, atunci nu va fi bine. Sunt 31 de întreprinderi care au o cifră mai mare uh, de afaceri decât uh, state cum ar fi Polonia. Președinții acestor întreprinderi sunt mai puternici decât uh, uh, primul ministru polonez. Ei hotărăsc soarta oamenilor din întreprinderea respectivă. Sunt multe chestiuni pe care le putem discuta. Ori de câte ori uh, se pregătește o ședință a Consiliului Ecofin sau un Consiliul European, una, două sau trei agenții europene de rating denigrează chestiunile aflate pe ordinea de zi. Spun că ele nu sunt potrivite, dar cine este în spatele acestor oameni? Cine este în spatele acestor agenții de rating? Ei nu fac asta de dragul gloriei, ci sunt plătiți să facă acest lucru. E bine, trebuie ca șefii de stat și de guvern să preia uh, controlul, să preia frâiele. Dar nu o vor face dacă fiecare merge pe calea lui. Până în 2000 50 populația europeană uh, va, avea o pondere de 4% în populația mondială. Forțele economice nu vor aștepta ca Europa să se dividă între Germania și Malta, de pildă fiecare gândindu-se că poate să rezolve singur problemele. Această retorică o auzim uh, foarte des pe plan ecologic, economic, financiar, pe plan monetar. Nu vom supraviețui și nu ne vom menține decât dacă Uh, acționăm împreună, dacă dăm dovadă de voința comună de a acționa și a deveni uh, economia cea mai puternică din lume, dacă Europa vrea să fie un proiect de succes. Europa înseamnă a îl susține pe cel care este mai slab, a avea lucruri în uh, comun. Asta Uh, de pildă, e vorba și de taxa pe tranzacțiile financiare. Când cumpăr uh, lapte uh, într-un magazin, plătesc TVA. Atunci când cumpăr un produs financiar, nu plătesc un impozit, o taxă și nu este corect. Situația a fost descrisă în mai multe rânduri, totul este în fața noastră. Trebuie să acționăm împreună, uniți și nu să ne îndârjim unii împotriva celorlalți. Fie că reușim să facem uh, din Europa o putere sau proiectul de unificare uh, europeană, de unitate europeană va fi periclitat. Dacă Europa eșuează ca proiect uh, transnațional pentru asigurarea păcii și stabilității, atunci e vorba de mult mai mult decât o uniune politică care va dispărea forțele care au uh, promovat uh, uh, proiecte